Reluăm uh, ședința din 6 uh, iulie. Procesele verbale au fost deja distribuite. Aveți observații în legătură cu acestea? Nu? Atunci procesul verbal.